absența raportorilor uh, pe dosarele următoare, vom suspenda ședința până când sosesc. De fapt, doamna Cornelisen, ați uh, sosit la țanc. Donc, nous allons engager le... Vom uh, trece acum la raportul dumneavoastră cu privire la drepturile femeilor în țările din Balcani candidate la aderare. Vă las timp să vă instalați. Vă rog să luați loc și vă dau Eh, Doamnă președintă, voi vorbi în engleză. Tocmai am ieșit eh, de la un vot, îmi cer scuze că am întârziat oarecum. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au lucrat împreună cu mine la acest dosar, evident raportorii din umbră, dar și secretariatul Comisiei și Comisia Europeană, care pe tot parcursul redactării acestui raport ne-a sfătuit și au împărtășit cu noi experiența pe care o au, ca și cunoștințele pe care le au. A fost minunat. Aproape toate guvernele statelor din Balcani au reacționat la proiectul de raport, la uh, amendamentele respectivele, cel puțin două duzini de ONG-uri au fost implicate, o serie de agenții, deci foarte multă lume implicată în crearea acestui raport. Așa că chiar înainte de a fi votat, el a funcționat pentru că a generat o dezbatere foarte largă privind drepturile femeilor în aceste state din Balcani. Și văd deja că folosesc ONG-urile acest raport pentru a-și promova scopurile. Am fost deja invitată la câteva parlamente să vorbesc despre raport după ce îl vom fi votat mâine. Și mă bucur să spun că deja am putut uh, să facem deosebiri foarte mari între versiunea inițială și versiunea de acum am eliminat uh, o recomandare pentru Croația pentru că deja au îndeplinit-o și sper că până anul viitor sau peste 2 ani, dacă se face o revizuire a acestui raport, să putem elimina toate aliniatele pentru că toate țările s-au preocupat foarte mult și au încercat să promoveze drepturile femeilor. Punctele cele mai importante din acest raport sunt următoarele. Există multe drepturi consemnate pe hârtie. Statele balcanice au adoptat o serie întreagă de legi care să se alinieze la acheul comunitar, dar în practică multe femei nu pot folosi acele drepturi, fie că nu știu că există, fie că nu există instituții la care să se raporteze discriminările respective iar uh, statul de drept nu funcționează așa cum ar trebui pentru femei. Recomandările noastre, care cu o excepție le-am făcut uh, în general pentru toate statele, uh, avem și recomandări specifice pentru fiecare stat în parte din Balcanii de Vest. Și sperăm că ele vor ridica mânușa și vor încerca să pună în aplicare aceste drepturi ca să putem elimina aceste, uh, aceste aliniate dintr-o versiune ulterioară. Mai vreau să menționez ceva și am promis uh, unor colegi că voi face acest lucru și anume am avut o dezbatere apropo de numele pe care să-l dăm unei anumite țări. Să-i spunem fosta Republică Iugoslava Macedoniei sau să-i spunem pur și simplu Macedonia să eliminăm fosta Republică Iugoslavă A. Până la urmă am ajuns la un compromis larg și am hotărât ca să uh, numim fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei ca substantiv și ca adjectiv să folosim macedonian. Sper ca toată lumea să acceptă această soluție în toate statele Uniunii Europene, ca și în țara despre care vorbeam mi s-a atras atenția că nu toate versiunile lingvistice au fost, uh, sunt în consecvență cu această cerință și sperăm că vom putea rezolva această problemă astfel încât toată lumea să fie mulțumită și să voteze cu toată inima acest proiect. Mulțumesc, doamnă Cornelison. Intrăm direct în procedura intervențiilor spontane și dau cuvântul doamnei Sividelska. Dziękuję pani przewodnicząca! dzięki temu sprawozdaniu możemy. mulțumesc ne a permis să avem o imagine de ansamblu asupra drepturilor omului în uh, statele balcanice. Mm, este vorba de o evoluție istorică. Foarte puține femei uh, sunt active, au un loc de muncă, iar cele care fac acest lucru au dificultăți, mai ales de pe urma unor stereotipuri care se aplică. Această percepție diferită a a uh, femeilor și a bărbaților trebuie să fie motiv de a, uh, protest. De aceea mă bucur că Parlamentul European

Uh, Șapte state din uh, Balcanii Occidentali sunt state candidate și au depus eforturi diferite pentru a adopta legislația necesară pentru tratamentul legal al femeilor și bărbaților însă aplicarea acestor legislații mai are nevoie de unii pași. Aceste state au făcut uh, progrese diferite. Într-o țară se solicită implicarea mai, mai multor femei în uh, politică, în alte locuri uh, trebuie să se sprijine tratamentul legal. În general este un raport echilibrat și ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost faptul că au fost subliniate uh, Uh, progresele făcute deja. Fac apel la aceste state să continue pe calea acestor progrese înregistrate deja. Mulțumesc. Doamna Lunacek. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Aș dori să mulțumesc și eu raportoarei și raportorilor din umbră pentru un raport care mi se pare bun. După cum a spus și doamna Cornelison, unele țări au reacționat deja și au răspuns la criticile care le-au fost adresate. Cred că este foarte important să ne concentrăm asupra rolului femeilor în aceste state, dar și, bineînțeles, peste tot uh, altundeva. Este atât de important după războaiele de care au avut parte în anii 90, dar nu numai, să ne um, concentrăm asupra um, acordării de încredere femeilor, um, subiecte precum uh, războiul uh, și abuzurile, inclusiv uh, violurile care au avut loc în timpul războiului, sunt subiecte care trebuie abordate. Raportul se concentrează asupra lor și mi se pare un lucru foarte important. De asemenea, participarea politică a femeilor. O țară, precum Kosovo, a prevăzut o, un contingent de o treime uh, Uh, de femei. Și cred că toate celelalte țări ar trebui să aplice asta. Mulțumesc, domnul Pașca. Predsedajúca, vážená pani komisárka, aj keď rozumiem prístupu pani poslanky... Mulțumesc. Deși înțeleg abordarea pe care o are doamna Cornelison atunci când evaluează poziția femeilor și respectul dreptului acestora în țările balcanice, trebuie totuși să ținem cont de faptul că există niște, vid, niște viduri. Nu putem să trecem peste diferențele dintre raportul de acum și documentul pe care îl avem de luna trecută, când la punctul 38 atunci când evaluam integrarea Kosovo, am cerut guvernului kosovar și parlamentului kosovar să fie mai activ atunci când implementează măsurile în ceea ce privește violența domestică și comerțul de carne vie în aceste, în aceste țări. De asemenea, am spus că există un foarte mare nivel de implicare a reprezentării femeilor în sectoarele cheie ale societății. De aceea e important ca ca conținutul acestor documente să fie reevaluat. Pentru că atunci când vorbim despre aceeași chestiune și, și conținutul trebuie să fie la fel. Domnul Cucan. Mulțumesc, doamna președinte. Există stereotipie și raționament uh, tradițional în, în Balcanii de Vest, iar emanciparea femeilor reprezintă un semn al modernizării. Este, iată de ce, uh, Eh, trebuie să ne aducem contribuția la eh, societății, o societate mm, funcțională pentru a, pentru a deveni eh, membri ai familiei europene. Am oarecare reticență în ceea ce privește discriminarea pozitivă și contingentele pentru femei. Prin crearea și îmbunătățirea condițiilor pentru antreprenoriatul, antreprenoriatul femeilor, eliminarea discriminării și a stereotipiei. Ca politician, adesea mă întâlnesc cu femei din această regiune care au uh, ajuns la un nivel înalt uh, politic. Președinte al Kosovo, ministru de integrare a Albania și Serbia sau uh, fost ministru pentru integrarea FIROM sau deputați ai parlament, deputați ai Parlamentului și au ajuns în aceste poziții fără contingente. Avem nevoie de angajament în acest subiect foarte important. Mulțumesc, domnule Cucan. Doamna Cleva Checuș are cuvântul. V imenu SND bi se želela zahvaliti podporočevalki. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. <clears throat> Din, în numele socialiștilor și democraților vreau să mulțumesc uh, doamnei Cornelison pentru un raport echilibrat. Uh, sublinează uh, calitatea acestei situații în uh, Balcanii de Vest și arată că situația femeilor în Balcanii de Vest uh, se îmbunătățește. Însă rămân încă foarte multe de făcut, pentru că pe piața forței de muncă femeile sunt subreprezentate și ele rămân în continuare dependente din punct de vedere financiar de bărbați. Eh, este nevoie și de mai multe femei în sferele decizionale, atât în politică cât și în economie. Pentru a atinge aceste obiective, avem nevoie de implementarea unor cote. Eh, unele, una din țările din Balcan a făcut deja pași în acest domeniu, altele încă nu. Și trebuie să mai eliminăm și eh, stereotipiile guvernele acestor țări trebuie să-și asume angajamente de a respecta standardele economice, internaționale și cele politice de altfel.

recomand ărilor din balcani un benchmarking eficient și o reformă legislativă care să aibă ca obiectiv principal uh, implementarea valorilor uniunii europene în uh, uh, ceea ce privește egalitatea de anse. Vă mulțumesc. Domnul Coferati Mulțumesc, doamnă președinte. Chestiunile legate de drepturile femeilor sunt foarte importante și așa au fost întotdeauna. E și mai important atunci când vorbim despre țări care se îndreaptă acum spre o normalizare a democrației. Este foarte important ca aceste chestiune să fie foarte bine supravegheată. Atunci când vorbim de cetățenie, de exemplu, trebuie să vedem și egalitatea la locul de muncă. De obicei, femeile sunt jucătorii mai slabi pe piața internațională. Și vedem acum, pe perioada de criză, se întâmplă multe lucruri rele, însă acestea continuă și în timpul altor vremuri. Cred că trebuie să fim foarte atenți la tot ce are legătură cu substanța, cu metodele care au de a face cu rolul femeilor pe piața muncii. Le e greu să-și găsească un loc de muncă, de multe ori acesta nu este unul foarte bun, apoi nu au destulă educație sau destulă pregătire pentru locuri de muncă bune. De multe ori ele sunt penalizate la lucru, acestea sunt penalizate când vine vorba de salarii și drepturile pe care au le au la locul de muncă. Trebuie Trebuie să vedem exact care este rolul femeilor pe piața muncii. Mulțumesc, domnul Kelly. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicităm raportarea pentru excelența uh, acestui raport. Uh, din păcate, calitatea acestor drepturi ale femeii nu este regăsită în practică joia după amiaza, de obicei, când vorbim despre drepturile omului, sunt prea puțini oameni aici în sală și se tratează, în schimb, drepturile multor femei care sunt uh, încălcate în lumea largă. Este important să se uh, creeze oportunități pentru ocuparea uh, femeilor, însă constatăm că există multe obstacole, atât economice cât și politice. Tocmai de aceea este important ca țările în curs de aderare să acorde în mod prioritar eh, eh, să acorde o prioritate acestei egalități de eh, gen și altfel să li se spune că neîndeplinind această condiție nu pot adera la această familie. Nu știu dacă îl văd pe domnul Boris în sală, se întreabă președintele. Mulțumesc, aș dori să felicit și eu um, raportorul pentru uh, acest document Trebuie să nu uităm momentul în care vorbim despre drepturile femeilor de istoria Balcanilor de Vest acum, uh, iată, aceste țări sunt uh, can- candidează la aderarea la Uniunea Europeană, dar istoria acestor țări a fost foarte turbulentă. Trebuie în continuare să accepte, uh, să-și accepte trecutul, mai ales în ceea ce privește abuzurile împotriva drepturilor omului și împotriva femeilor în uh, situație de război acum, trebuie să facem schimb de bune practici și de experiențe, iar la ora actuală trebuie să se promoveze mai bună participarea femeilor în viața publică, mai multă participare a femeilor la nivelul uh, uh, la nivel de directori și ce, să se facă schimb de bune practici. Trebuie să fie promovate femeile, trebuie să încercăm să includem toate statele din Balcani în Uniunea Europeană, iar introducerea elementului de gen în politici este extrem de important în acest context și trebuie să dăm un exemplu în ceea ce privește elaborarea legislației în acest sens și să monitorizăm situația și la, în ceea ce privește drepturile femeilor și în ceea ce privește adaptarea legislației în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Cross, a venit vremea să vă apucați de o sarcină foarte dificilă. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, doamnei Cornelisen pentru acest raport privind uh, drepturile femeilor în aceste țări candidate. Mă bucur că raportul ține cont de părțile implicate, inclusiv societatea civilă și organizațiile societății civile, parlamentare, reprezentanții guvernului din această regiune și așa mai departe. Raportul identifică chestiuni pe care le consideră și Comisia extrem de importante în ceea ce privește monitorizarea progresului, în ceea ce privește egalitatea între sexe în Balcanii de Vest. Așa cum spune și raportul, domnul preș- domnule președinte, aplicarea și aplicarea legislației în acest domeniu este esențială. Iată de ce Comisia uh, nu uh, um, nu mai sprijină aplicarea acquis în ceea ce privește egalitatea între sexe în țările candidate sau uh, țările care doresc să fie țări candidate, dar oferă și sprijin financiar și monitorizează aplicarea eficientă și a legislației naționale prin intermediul instrumentelor din cadrul strategiei de preaderare. După cum bine știți, Transpunerea deplină a tuturor uh, directivelor din acest domeniu reprezintă o condiție prealabilă foarte strictă în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. Este foarte important să se pună la punct uh, structuri administrative și instituționale care să înlesnească aplicarea și um, aplicarea drepturilor privind uh, egalitatea între sexe. Iată de ce Comisia Europeană pune accent pe egalitatea între sexe și pe drepturile femeilor în Balcanii de Vest. De pildă, noi oferim uh, asistență pentru, um, pentru formarea judecătorilor în acest domeniu și cooperăm cu ONG-urile cu ONG-urile în domeniul legalității între sexe. Uh, instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului poate garanta finanțare organizațiilor pentru drepturile femeilor care au dovedit, uh, care au profitat foarte mult de pe urma acestui instrument. Inițiativele privind drepturile femeilor au fost consolidate prin intermediul uh, asistenței tehnice a Uniunii Europene pentru, uh, pentru societăți civile din acest domeniu. Prin strategia noastră din 2011 am propus deja o abordare inovatoare pe, care uh, trebuia să aducă schimbări inovatoare în ceea ce privește justiția și drepturile omului. Am oferit instrumente puternice prin transformarea capitolului 24 în ceea ce, în ceea ce privește justiția și securitatea și capitolul 23 privind drepturile fundamentale și judiciare. Acestea au, fost, au devenit uh, stimulente pentru reformă. Capitolul 23 este primul capitol, ca, printre primele care a fost deschis și printre ultimele care a fost fi, uh, finalizat. Iar uh, uh, reforma și aplicarea legislației a fost încurajatoare. Uh, Vreau să vă spun că Croația, ca nou stat membru al Uniunii Europene, uh, a ajuns la armonizarea legislației în ceea ce privește egalitatea între sexe și uh, salut uh, propunerile dumneavoastră ca egalitatea între sexe și povestea de succes a Croației în acest domeniu se reprezintă un exemplu pentru regiune, care um, ceea ce ne arată foarte clar ce um, rol pozitiv are aderarea la Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc, doamne Cornelison, pentru acest raport. Am încheiat dezbaterea, o să votăm mâine la jumătate. Vă mulțumim tuturor și acum trecem la doamna Weber. Un raport în ceea ce privește Carta UE, norme standard pentru libertatea mass mediei în Uniunea Europeană și îi dăm cuvântul doamnei raportor pentru 4 minute.